Pentru că vedem cum e după două ore și jumătate în care stai pe scaun și apeși pe două butoane.